am uh, reunit uh, un grup uh, care se intitulează Deputați împotriva cancer, cancerului. Dorim să luptăm împotriva cancerului și pentru prevenție. Vă mulțumesc. O seară plăcută în continuare. Mulțumesc, domnule Petele. Votul va avea loc mâine. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Toia cu privire la mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic cu emisii reduse de carbon. Are cuvântul doamna Toia, 4 minute. Viene al nostru voto, alla nostra discussione stasera, al voto di domani. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl dezbatem astăzi și îl votăm mâine este parte din uh, strategia uh, Europa 2020. E una dintre propunerile care se încadrează în acest demers. Uitându-mă înapoi în, la ultimii cinci ani, uh, pachetul 2020 a fost uh, cel mai important, cred eu. Așadar, cred că acest raport este unul uh, foarte important. Am uh, lucrat foarte, inten- foarte intens la el. Comisia a uh, făcut o comunicare și apoi noi în comisie am lucrat foarte intens, au fost foarte multe amendamente, foarte multe contribuții din partea colegilor și cred că mai este un singur punct unde nu suntem de acord, dar sper că vom putea să depășim neînțelegerile mâine la vot. Se referă acest punct la caracterul obligatoriu al conținutului eu vreau să subliniez faptul că uh, colaborarea noastră a fost uh, foarte, foarte bună și constructivă. Uh, tehnologiile informației și comunicațiilor, TIC, sunt o branșă foarte importantă în Europa, dat, dată fiind ponderea lor în economie. 7% dintre Uh, angajați lucrează în această branșă și um, aceasta reprezintă 6% din PIB-ul european, ceea ce este o parte importantă a economiei europene și a uh, forței de muncă europene. Dar tehnologiile informației și comunicațiilor, TIC, sunt foarte importante și din perspectiva contribuției și rolului pe care pot să-l joace atunci când vrem să obținem această tranziție a economiei noastre către, către o tranziție mai, către o economie mai modernă cu uh, emisii reduse de carbon, una care să protejeze mediul pentru generațiile viitoare. Aici este vorba de chestiuni concrete, de modificări uh, concrete ale mijloacelor de producție, ale comportamentului de consum, în realitatea de fiecare zi și tocmai aici uh, revoluția industrială um, poate să aibă loc, cea de care avem noi nevoie nu doar în Europa, ci și în întreaga lume. În ce măsură pot uh, tehnologiile informației și comunicațiilor să-și aducă o contribuție? Ei bine, în primul rând, tocmai prin transformarea branșei uh, în sine, pentru că raportul arată că această branșă este uh, una foarte uh, foarte ecologică, pentru că se uh, folosesc mijloace de comunicare care consumă din ce în ce mai puțină energie. De asemenea, în sectorul construcțiilor și în sectorul transportului, aceste tehnologii pot să-și aducă o contribuție importantă, pentru că acestea sunt două sectoare în care avem nevoie de o mai bună eficiență pentru atingerea obiectivelor 20-20. Um, Aici trebuie să reducem consumul în uh, transport se consumă 26% din energia uh, europeană, 14% în sectorul clădirilor, sigur că diferen- sunt diferențe între anotimpuri, uh, dar emisiile în aceste domenii sunt foarte înalte și aici eficiența energetică poate să fie îmbunătățită, fără să uităm uh, că domeniul de aplicare al uh, Uh, tehnologiilor informației și comunicațiilor, de fapt, um, afectează toate domeniile vieții. Mă gândesc la autoritățile de stat, la autoritățile locale, mă gândesc la sectorul bancar, la cel uh, al serviciilor. Peste tot, tehnologiile informației și comunicării pot să-și aducă o contribuție la reducerea um, consumului de energie și ele pot de asemenea să crească calitatea vieții cetățenilor. Așadar, Tehnologiile informației și comunicării sunt foarte importante pentru noi și de aceea este foarte important dacă reușim mâine să adoptăm un raport care să aibă un caracter obligatoriu să solicite un caracter obligatoriu al măsurilor. Vreau de asemenea să vorbesc de sistemele de transporturi inteligente, 700 de Uh, primari au fost uh, ieri aici în această sală și au uh, încheiat un nou pact pentru a face orașele mai eficiente, orașe în care trăiesc 70% din cetățenii europeni, pentru că acestea pot să își aducă o contribuție la o dezvoltare economică și socială a Europei mai bună. Mulțumesc, trecem acum la procedura intervențiilor spontane, spune președintele. Doamna Macovei. No. Uh, no, I'm shadow raportor the Cozzolino report. Sunt raportor fictiv la raportor din umbră la raportul Cozzolino. Doamna Băsescu. domnule președinte. Consider că fondurile europene trebuie să ajungă în mod corect și transparent la cetățeni

Doamnă Băsescu, am impresia că ați anticipat puțin lucrurile, trebuia să interveniți la punctul următor. Însă nu e grav, v-ați îndeplinit misiunea. Nu e nicio problemă, vă mulțumesc. Doamnă Țicău, sunteți uh, foarte uh, hotărâtă, vă mă rog

domnul Băsescu. Vreau să spun că uh, eu am avut senzația că mi-ați dat cuvântul la lupta împotriva fraudei, ați dat cuvântul uh, colegei mele. Îmi pare rău pentru greșeală. Nicio problemă, spune președintele. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mr. President, Domnule președinte, uh, stimați eurodeputați, Comisia Europeană salută susținerea dumneavoastră și recomandările pentru mobilizarea Uh, TIC pentru a facilita tranziția către o economie mai, cu mai bună eficiență energetică și cu emisii reduse de carbon. Acest subiect este într-adevăr important. Trebuie să recunoaștem rolul semnificativ pe care sectorul TIC poate să-l joace pentru a scădea emisiile de gaze cu efect de seră. Trebuie să ne asigurăm că acest potențial este făcut, transformat în realitate. Comisia vrea să acorde prioritate acestei chestiuni în agenda digitală europeană, care va fi adoptată în curând de către Comisia Europeană. După cum ați menționat în raport, TIC pot să ajute la îmbunătățirea semnificativă a eficienței energetice în multe domenii, cum ar fi clădirile, transportul, mai ales. De asemenea, suntem de acord că uh, contorizarea inteligentă este o cheie pentru a realiza acest potențial. Trebuie ca în statele membre să se pună în aplicare astfel de măsuri pentru ca uh, acei consumatori, să, pentru ca toți consumatorii să poată exploata uh, măs- în sisteme mai inteligente și mai uh, ecologice este foarte important să avem la nivel european de un cadru care să fie acceptat uh, și elaborat de către industrie, un cadru de măsurare care să poată cuantifica uh, impactul tehnologiei informației și comunicațiilor. De la adoptarea comunicării în octombrie 2009, Comisia a întreprins o serie de acțiuni împreună cu părțile interesate pentru a face progrese. Dați-mi voie să menționez câteva care Uh, adresează temeri din raportul dumneavoastră. În februarie 2010 uh, a fost lansat un forum pentru uh, TIC care reunește asociații industriale de, de high-tech din Statele Unite, Japonia și Europa. Acestea au analizat măsuri pentru cuantificarea um, amprente de carbon, măsuri care să fie dezvoltate până în 2010. De asemenea, s-a analizat posibilitatea utilizării TIC pentru a crește eficiența energetică în alte domenii. Um, carta uh, urbană um, ecologică a fost uh, una la care au aderat foarte multe orașe. Este vorba de o reducere de 30% uh, până în 2050 a um, emisiei de gaze cu efect de seră. Uh, Uh, iar uh, participarea la această carte a crescut uh, foarte mult. Piețele se mișcă, se apropie de consumatori, introducând tehnologii noi, cum ar fi prin, prin retaileri introduc contoare ecologice și astfel de, alte astfel de dispozitive pe care le pun la dispoziția consumatorilor. Uh, Uh, în cel de-al treilea pachet energetic există o serie de astfel de măsuri și ne așteptăm să formulăm niște recomandări până la sfârșitul anului. Uh, dați-mi voie să închei spunându-vă că noi de la Comisia Europeană suntem foarte uh, hotărâți să îndeplinim obligațiile asumate în pachetul 2020 și vă mulțumim pentru contribuția importantă prin acest raport și dorim să cooperăm cu dumneavoastră pentru, să ne, pentru ca să ne asigurăm că vom avea niște politici care să atingă aceste obiective. Mulțumesc, uh, domnule Dali. Acest raport va fi votat mâine. Ultimul punct de pe ordinea noastră de zi este